Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Stimate colegi, stimați colegi, am așteptat câteva minute. Eh, să știți că eu am fost punctual, totuși. Aș vrea să fac o scurtă declarație în legătură cu Ziua eh, Internațională de Comemorare a Victimelor Terorismului.